Chers collègues, mesdames, messieurs, on va commencer. Dragi colegi, doamnelor și domnilor, vom începe sesiunea noastră de astăzi. Avem o audiere publică. Aveți ordinea de zi. O să discutăm despre carierele științifice și universitare ale femeilor și plafonul de sticlă. Această audiere a fost autorizată de birou în noiembrie 2014 Uh, pentru activitatea Comisiei FEM pentru prima parte a anului 2015. Am onoarea să le urez bun venit celor patru experți care vor vorbi ulterior. În primul rând, doamna Melissa Rancu, din partea ONG-ului Green Light for Girls din Belgia, apoi doamna Miriana Nedovici de la Colegiul de, uh, de Științe Aplicate din Bucovar, Croația. Bine ați venit! după care voi da cuvântul doamnei Estrella Montez Lopez de la Facultatea de Sociologie și Comunicare de la Universitatea Salamanca din Spania și uh, domnul Peter Droll, care este director la spațiul de cercetare mm, din partea Comisiei Europene de Cercetare și Inovație. Sper că am pronunțat bine numele și funcțiile. Apoi vom avea și un, vom discuta și raportul din proprie inițiativă care are poartă același titlu. Din păcate, doamna raportor nu este prezentă, va fi înlocuită doamna lui Grip. Pentru a ști dumneavoastră, prima um, dezbatere cu privire la acest la raport va avea loc în luna iunie în cadrul Comisiei FEM. Dau cuvântul acum doamnei Rancu. Thank you. It's an honor to speak on this. Mulțumesc, îmi face o mare onoare să vorbesc pe marginea acestui subiect. Îmi place, îmi place știința, cu toate aspectele sale, de la descoperire, la experiențe, la inovație, un subiect foarte frumos care mă implică cu totul. De la o vârstă fragedă am știut că știința și toate materiile conexe, matematica, tehnologia, ingineria, vor fi întotdeauna parte din viața mea. După ce am citit o carte despre inginerie, mai ales uh, scrisă de o femeie inginer, Miriam Gilbert, am uh, știut că, uh, că o să devin inginer um, industrial și mama m-a încurajat să-mi ating acest um, vis și am reușit. Am uh, primit prima slujbă în inginerie la vârsta de 19 ani, ceea ce a început o carieră care a inclus mereu știința, ingineria, tehnologia și matematica. Însă, ca orice poveste frumoasă legată de o călătorie, au fost obstacole în calea mea care m-au împiedicat să îmi obiectiv, să-mi îndeplinesc obiectivele. Aceste obstacole au inclus faptul că profesorii și alții mi-au spus că nu sunt suficient de bună și că am început să cred acest lucru. După aceea trebuie să mă confrunt cu sentimente antifemei în grupurile de ingineri. Mereu erau întrebări cu privire la nevoia de a exista femei în grupurile de inginerie și de asemenea trebuie să mă confrunt cu ștergerea unor grafiti pe, pe ziduri care Uh, trimiteau mesaje anti-femei, mai ales în domeniul ingineriei. Am fost uh, numită feministă ca și cum ar fi fost o insultă. Mi s-a spus că singurul motiv pentru care am uh, primit o slujbă a fost faptul că eram femeie și din păcate aceasta a fost prima mea slujbă în inginerie. Eram atât de entuziasmată când primești primul loc de muncă și M-am întors în grupul de ingineri împreună cu care am mers la școală, toți bărbați, și le-am spus că am primit un loc de muncă, primul, și mi-a spus, a, ah, trebuie să fie frumos. Uh, e pentru că ești femeie. Și așa mi-am început eu primul loc de muncă. Și nu foarte, nu cu foarte multă vreme în urmă, acum vreo 2 ani, mi s-a oferit o ocazie de post uh, foarte bun uh, aici, doar la câteva minute de Parlament și la interviu um, am tot vorbit despre Uh, cariera soțului meu și despre planurile de a avea copii, pentru că acestea au fost uh, întrebările care mi-au fost adresate și astea de la o organizație științifică de renume. Și eu încă mă număr printre cele norocoase, sunt vorba doar anecdote aici și până la urmă eu am reușit să-mi parcur calea și să-mi ating scopurile, însă m-am confruntat cu obstacole, chiar dacă au fost momentane și acestea m-au făcut să mă gândesc să mă gândesc din nou, să îmi pun întrebarea asupra viitorului meu, să îmi pun zone de întrebare și mi-au dat motivația și dorința de a merge mai departe, indiferent de acestea. Așadar, îmi folosesc uh, povestea ca un exemplu minor uh, care constituie statisticile mm, unei realități dure de acum. Pentru că cifrele ne spun că uh, demararea unor cariere în știință și um, în, um, univers, în cadrul universitar uh, sunt um, destul de mm, relevante. Se poate vedea că încrederea în sine în rândul femeilor scade la vârsta de 11 ani. La, 11 ani încrederea în sine este la 75%, apoi când, când fetele ajung la 15 ani se ajunge la 55%. O cincime dintre uh, elevii um, uh, în domeniul științelor se întreabă dacă aparțin acolo fe fetele. Apoi, um, doar 16% dintre studenții la inginerie sunt femei, apoi într-o sală cu 25 de ingineri, doar 3 sunt femei. De fapt, aceste statistici ne amuză pentru că am trimis un tweet uh, în acest sens când am început organizația și ne-au spus cineva că sunt uh, mai mulți uh, ingineri cu numele de Dave într-o sală decât femei. Apoi, în Europa, doar 30% dintre judecători sunt femei și uh, mai puțin de 10% dintre mm, fetele tine din Europa consideră să devină om de știință. Una din uh, fiecare trei fete mm, din lumea dezvoltată se căsătorește înainte de vârsta de 18 și acestea de obicei abandonează școala um, la scurtă vreme după ce se căsătoresc. Aceste statistici și altele de același gen m-au făcut să creez o ONG acum câțiva ani pentru a încuraja femeile și fetele în domeniul științei. În câțiva ani, organizația noastră a implicat peste 1500 de voluntari. Am ajuns la copii din 5 continente și am realizat cam 70 de evenimente pentru a arăta cât de necesară și de amuzantă este știința. 90% dintre copiii către care ne-am adresat au spus că doresc să, să urmeze materii științifice și ce mai important sunt poveștile femeilor cărora ne-am adresat. Ne simțim la fel de mândri ca și părinților când auzim de, vise, de visurile lor și de îndeplinirile lor și mereu vorbim despre poveștile lor, vorbim despre Jackie care a creat uh, o aplicație la vârsta de 12 ani, Dora care um, era super entuziasmată de știință și care tocmai a fost primită în uh, uh cele patru universități din topul alegerilor ei, uh, Cecilia care începe inginerie în construcții și care nu se gândea nici măcar la o astfel de cale când au început noi activitățile cu ea. Și de asemenea ne gândim și la po- poveștile părinților care ne contactează, care ne mulțumesc pentru că am adus știința în viețile copiilor lor. Și sperăm că în viitor aceste femei nu vor fi descurajate de niciun plafon pe care uh, l-ar uh, întâlni și deși acest lucru ne motivează și însă tot mai avem multe de făcut. Ca o femeie în uh, știință și um, în inginerie și ca om de afaceri aș dori să propun câteva idei care ar putea poate să rezolve problema obstacolelor cu care încă se mai confruntă femeile în domeniul științei, al afacerilor și altele. Însă în acest sens aș dori să vă uh, arăt un uh, videoclip despre ce înseamnă să ai astăzi vârsta de 10 ani, pentru că cred că această încredere ne poate da niște idei bune.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 Yeah, are you having fun? Are you having fun? Five, four, three, two, one. I'm done. So this gives the first idea. Asta, ca să vă faceți o idee. E vorba despre încrederea aceasta pe care o au fetițele de 10 ani, 11 ani, 75% este procentul și doar câțiva ani mai târziu acesta scade la 55% și după aceea tot scade și nu știu dacă ar fi să, care ar fi cifrele dacă ne-am uitat la oricare dintre noi acum. Prima măsură ar fi să păstrăm încrederea unei fetițe de 10 ani și o modalitate de a face lucru este desigur să ne uităm la Uh, ce fac um, organizațiile care încurajează astfel de um, educație? Să le sprijinim, să creăm um, universități în care femeile să urmeze materiile, de, materiile științifice, poate să creăm uh, programe specializate pentru învățământul secundar, uh, pentru ca fetele acestea să vadă care ar fi viitorul lor. Și mă refer la învățământul secundar, pentru că exact acestea sunt vârstele la care vin copiii să ne întrebe despre locuri de muncă, apoi mai multă concurență pentru copiii de toate vârstele, companii cum ar fi Cisco, um, unde am uh, și filmat uh, filmulețul, au idei foarte bune pentru a încuraja pe copii să vină cu inovații pe care le-am putea folosi în societatea de astăzi. Și apoi știrea să fie făcută interactivă, să fie ușor de folosit și să fie utilizată la toate nivelurile de educație. Haideți să vedem dacă nu cumva putem să facem învățământul să fie mai interactiv, ca interesul să crească și mai mult. Haideți să studiem modul în care încrederea unui copil de 10 ani scade pe măsură ce uh, înaintează în vârstă, să vedem cum am putea să păstrăm copilul acesta motivat de știință, să o învățăm pe această fetiță că totul este posibil. Asta vrem noi să facem la Green Light for, for Girls. Vrem să facem ca aceste lucruri să fie posibile. Apoi, încă un lucru, încă o măsură, trebuie să se refere la noi, măsurile pe care le aplicăm nouă înșine, lucru care se aplică tuturor celor de față toți vrem să încurajăm după aceea pe ceilalți să facă la fel. Haideți să facem niște lucruri care să ne construiască propriile noastre competențe și uh, afirmații care să nu lase nicio piedică să ne stea în cale. Putem cu toții să creăm o rețea profesională în compania noastră, în afara acestea, în regiunea noastră, în industria noastră, putem să căutăm modele, mentori de la care să învățăm și putem să învățăm mereu noi competențe, noi uh, modalități, noi materii și de asemenea să învățăm prin predare. De asemenea, uh, să ne um, confruntăm cu cât mai multe uh, oportunități, să spunem da mai degrabă decât nu. Pentru că în felul acesta putem noi să um, uh, ne confruntăm cu barierele care ne stau în care și să le depășim. Și acest lucru l-am făcut și eu, indiferent uh, ce a apărut și, în sfârșit, ce mai putem noi uh, să facem pentru a contribui la activitatea altor organizații. Să lucrăm cu organizații și companii ca să, care să creeze sisteme care să încurajeze oameni, femeile în uh, leadership și în știință, să le spunem că nu e vorba despre cote și numere, ci despre încurajarea unor ocazii um, echitabile. Asta prin crearea de rețele formale și informale în companii, revizuirea ale salariilor care să fie um, neutre din punct de vedere al uh, sexului, să fie politici care să, fie, să, aplice, să aplice atât taților cât și mamelor și ocazii de formare pentru construirea de noi lideri. Visul meu este unul simplu. Într-o zi, o femeie în știință, inginerie sau în orice carieră va merge la un loc de muncă și nu se va întreba, fără să întrebe dacă e acolo pentru că a bifat o căsuță cu, care spunea femeie și să, că va avea încrederea că e, aparține acelui loc și că poate să aibă o contribuție utilă și că va contribui într-adevăr la um, nevoile societății. Așadar, e timpul uh, să spargem uh, Um, nu e timpul să spargem paha, um, plafonul de sticlă, ci trebuie să-l scuturăm. Mulțumim foarte mult. Visul nevoastră este și al nostru. Înainte de a da cuvântul următorului uh, vorbitor, vreau să spun că urăm bun venit de, uh, invitațiilor noștri de la um, Institutul pentru Egalitatea între Bărbați și Femei din Corea de Sud. Și Dau cuvântul doamnei Nirea Nedovici din Croația. ovisnosti eh, odnosno eh, tema je stakleni strop položaj žena u sustavu znanosti. Stakleni strop... Bună ziua! Aș dori să vă vorbesc despre plafonul de sticlă, așa numitul plafon de sticlă, este o expresie pentru a spune că o femeie este împiedicată să progreseze în uh, cariera în ierarhie. Odată cu dezvoltarea societății, locul femeilor se schimbă, femeile sunt mai instruite și ele doresc să aibă poziții mai uh, avansate. Uh, În, în ciuda acestui lucru, în ciuda faptului că femeile exprimă în mod foarte deschis ambițiile și cunoștințele lor, joburile mai bine plătite sunt date uh, bărbaților. Uh, poziția femeilor uh, la locul de muncă devine din ce în ce mai importantă totuși. Am făcut un studiu și concluziile acestui studiu ne indică faptul că se poate vorbi mai degrabă de mm, o creștere a inegalității între femei și bărbați în domeniul științific. Așadar, situația nu este foarte bună, deși femeile de până la 50 de ani tind să fie mai bine educate, mai bine pregătite decât bărbații, ele nu au același poziții de conducere. Pentru că la noi Uh, cel mai des aceste uh, joburi, aceste poziții de conducere, posturi de conducere sunt date bărbaților și foarte puțin femeilor. Acest termen al uh, plafonului de sticlă e o metaforă care se folosește alături de o altă metaforă în literatura de specialitate, labirintul. E o metaforă care vrea să exprime faptul că anumite femei reușesc să obțină un post bun, un loc de muncă bun, dar nu reușesc să-l păstreze. De asta trebuie să vorbim despre obstacole invizibile, de acest plafon de sticlă și să ne întrebăm cum se poate rezolva această situație. Universitatea Rijeka din Croația n-a avut timp de 40 de ani decât un, un singur rector femeie ceea ce arată că în lumea academică, în lumea educației, care în principal ar fi o lume a femeilor, totuși posturile de conducere chiar și acolo sunt ocupate de bărbați. Bărbații eh, din acest domeniu tind să spună că nu există discriminare de gen. Eh, cu toate astea, datele reale, faptele, cifrele arată că lucrurile stau exact așa. În Croația, Au avut uh, loc oarecare schimbări uh, în această privință, în sensul că unele femei au mai primit uh, posturi de conducere, dar foarte puține, deci tendința este neglijabilă. Și este clar că în domeniul științific există în continuare un lobby al bărbaților care împiedică femeile să progreseze. Procesele și proiectele științifice în Croația nu au mai mult de 10-20% femei participante Așadar, aceasta este o, o situație care demotivează femeile foarte mult, dar poate uh, ar trebui să fie privită ca o chestiune care să le determine și mai mult ca să uh, răstoarne aceste obstacole. Deci cum spargem acest plafon de sticlă? Pentru asta trebuie să ne punem următoarele întrebări. De ce la calificări egale sunt mai puține femei în posturi de conducere? În al doilea rând, de ce femeile chiar dacă sunt uh, majoritare în lumea educației, în lumea universitară, sunt subreprezentate în pozițiile de conducere din acest domeniu. Care sunt barierele invizibile? În al uh, cincilea rând, uh, consideră cineva că femeia își pierde caracteristicile de mamă iubitoare și soție dacă își exprimă în mod discret, de direct ambiția și autoritatea și competența? Vedem această situație în universități. De exemplu, în anul universitar 2013-2014, 28,6% s-au înscris uh, ca studente între absolvenții universității în 2013, 58% sunt femei. Situația este identică uh, și la master și la doctorat. Deci 57% uh, la master sunt femei și studii de specialitate și 54,7% dintre ele au, uh, trec mai departe la doctorat și sunt uh, în, uh, în programe de doctorat. Ceea ce demonstrează când vorbim de plafonul de sticlă, că această metaforă definește toate obstacolele pe care femeile le uh, au în lumea, în uh, domeniul muncii. M-am uh, m-a preocupat această situație, am abordat-o dintr-o perspectiva unui model științific la Universitatea din Osijek din Croația. Am reușit să analizez uh, situația uh, un, uh, și am să văd câte posturi de conducere sunt ocupate de femei la 11 din facultățile acestei universități, de la Universitatea de la Osijek concluzia este că sunt prea puține femei, ele sunt subreprezentate la Universitatea OSIEC în posturile de conducere. Din 11 facultăți, 10 facultăți aveau decani bărbați, era o singură facultate, facultatea de litere, unde decanul era o femeie, este o femeie. Aceasta e o statistică care este cât se poate de evidentă și de grăitoare E o situație dificilă când vorbim despre egalitatea de gen. În ce privește prodecanii, aici situația era net mai bună. 42% dintre uh, prodecani sunt femei și restul de 58% bărbați. Rezultatele arată că femeile au dificultăți mai mari în a avansa în carieră atunci când uh, e vorba de uh, posturi de conducere. Deci trebuie să fim conștienți de faptul că există aceste inegalități între bărbați și femei. Pentru a încheia, aș uh, dori să spun că acest plafon de sticlă există, e foarte clar, dar, cum spuneam, putem vorbi și de un labirint în lumea științelor, în lumea, în domeniul științific. Și din păcate, uh, bărbații și femeile nu au aceleași posibilități și același statut așa cum ar trebui pentru a-și exersa drepturile. În 2008 s-a adoptat legea privind egalitatea de gen și pentru perioada 2011-2015 există o strategie pentru egalitatea de gen dar actele legislative nu vor schimba nimic, legile nu vor schimba nimic atâta vreme cât ele nu sunt realmente și aplicate. Trebuie așadar să încercăm să le aplicăm. Toate datele arată că în lumea științifică din Croația, în domeniul științific din Croația există o inegalitate flagrantă între bărbați și femei și trebuie făcut uh, cumva pentru a elimina aceste obstacole invizibile în calea egalității de gen. Și bărbații nu o să o facă ei acest efort, femeile trebuie să o facă, ele trebuie să uh, conștientizeze că sunt discriminate și să se opună acestei situații. Vă mulțumesc foarte mult! Ďakujem veľmi pekne za tento príspevok. Ehm, samozrejme, že... Mulțumim foarte mult pentru această prezentare foarte interesantă. Pentru că este vorba de o audiere aici, avem posibilitatea să și punem întrebări eh, distinșilor noștri oaspeți, dar eh, înainte de a face acest lucru, dau încă, întâi domnul, eh, cuvântul doamnei Estrela Montes Lopez. Vă rog, aveți cuvânt. pesar de los progresos en materia de igualdad que se În ciuda progreselor în ceea ce privește egalitatea de la universitate în ultimii ani, astăzi femeia nu are aceleași uh, condiții în uh, diferite posturi, mai ales uh, când e vorba de posturile cu prestigiu mai mare, putere mai mare și, desigur, cu remunerație mai mare. Mă refer aici la um, decani, la catedre, în cariera academică, dar și uh, la conducerea diferitelor facultăți eh, și la conducerea unei universități. În, și de asemenea și în cariera de manager, de eh, director. Acesta a fost uitată de multe ori eh, în ceea ce privește studiile. N-am timp să mă refer prea mult la acest lucru, dar vreau să menționez acest lucru. Există diferite cercetări, atât la nivel internațional, cum ar fi cele din diferite universități europene, care încearcă să atragă atenția asupra dinamicilor care apar în cadrul universităților și care împiedică accesul și promovarea profesională a femeilor uh, în condiții egale. Unele dintre aceste cercetări uh, Înțeleg genul ca un fenomen pe mai multe niveluri și împart explicațiile pe care chiar universitarii le dau um, acestei situații uh, în mai multe niveluri, în mai multe niveluri care um, deși sunt uh, foarte diferite, sunt foarte strâns legate. În cercetarea mea am folosit în special cadrul teoretic al uh, unor dintre studiile irlandeze o să spun uh, teoretic uh, în câteva dintre conceptele cele mai importante ale acestui accent pe mai multe niveluri și am să le ilustrez cu cazul concret al Spaniei. Nivelurile la care se referă um, acest, uh, această abordare sunt cel individual, cel organizațional, organizațional și cel cultural, um, instituțional. La nivelul individual sunt explicațiile care um, se concentrează chiar pe femeie în sine, adică femeia Um, are o um, înțelegere diferită a genului care o afectează psihologic, um, creând uh, obstacole interne despre care s-a vorbit înainte, lipsă de, de stimă de sine, sentiment de uh, vină și acestea pot să ducă la o situație în care femeia însă hotărăște să nu concureze pentru anumite posturi și de asemenea să nu uh, își ceară drepturile în uh, activitatea de zi cu zi, deși bărbații o fac, de exemplu când e vorba de uh, un orar de lucru mai bun pe care să-l uh, obțină. Și asta face ca atât universității cât și femeile în cadrul universității explică um, accesul dificil la aceste funcții tocmai prin faptul că femeia a ales să nu promoveze. Deși în anumite cazuri, da, sunt situații în care femeia însă și hotărăște că nu vrea să uh, promoveze, nici asta nu trebuie să le luăm uh, Um, în derâdere pentru că de fapt acestea sunt determinate de alți factori um, uh, personali sau legați de organizație. Acest discurs um, este foarte atractiv uh, pentru că de fiecare dată uh, dacă considerăm că femeia este problema, atunci nu o să încercăm să intervenim în alte domenii pentru a încerca să rezolvăm această situație. Celălalt nivel, cel organizațional, ar regrupa explicațiile pe care le dau universitarii și care se referă atât la structura um, oficială a organizației, cât și la structura um, informală, la cultura organizațională. Și aici um, se arată faptul că universitatea nu este neutră din punct de vedere al uh, genurilor. În cadrul structurii organizaționale intră și structura Um, academică, a programei și a parcursului. E bine, uh, acestea sunt, um, um, parcursul este dictat de cei care dețin puterea, și anume bărbații. Și e clar că aceste structuri au fost făcute de și pentru bărbați. În insulele din Spania, uh, se pare că în, cariera universitară este un fel de cursă, de fond, nu te poți opri, um, um, trebuie să muncești mult, trebuie să rămâi mereu la, mucul, la locul de muncă. Nu contează că e seară, că e weekend, dacă vrei să promovezi, trebuie să studiezi în continuare. Deci e vorba de o cursă în care nu te poți opri și atunci e clar um, că um, um, în aceste condiții un concediu de maternitate implică o, un blocaj foarte mare. Deci dacă se oprește, um, dacă această oprire înseamnă o lipsa promovării, înseamnă că se creează lipsă de egalitate. Asta nu... Asta pentru că în continuare um, atribuțiile sunt împărțite inegal între bărbați și femei când e vorba de uh, sarcinile casnicile și îngrijirea copilor. Înseamnă că femeile um, lucrează uh, câteva um, ore pe zi, lucrează cu toții la fel, însă bărbații au mai mult timp după aceea pentru că nu au celelalte sarcini. Mărturisirile femeilor în acest sens uh, Um, mai ales ale femeilor care sunt simare, mame, sunt uh, foarte revelatoare, mai ales când e vorba de um, împăcarea maternității și a muncii femeile se plâng de stres, de faptul că sunt uh, depășite și că sunt neliniștite. Plus, pe lângă structura organizațională, trebuie să țină cont și de procesele de recrutare și procedurile de selecție, care se presupune că sunt uh, competitive și deschise, dar de fapt nu prea sunt nici competitive, nici deschise. S-au făcut multe studii în, la nivel european în acest sens, pe lângă cele pe care le-am făcut eu și se menționează o serie de exemple legate în special la manipularea profilurilor și la experimente de, de contractare care garantează că persoana care va fi aleasă pentru o promovare va fi um, aceea care, pe care o doresc diferite conducere ale departamentelor. Mai apare și partea de cultură um, informală a organizației, care implică uh, relații, practici, um, comportamente care se stabilesc între membrii unei organizații, iar această cultură uh, este și ea ostilă femeilor. Există um, termenul uh, micropolitic care încearcă să micropolitică, care încearcă să um, descrie relațiile din interiorul unei organizații și cum subiecții uh, încearcă să se uh, Uh, protejeze pe ei uh, pe măsură ce concurează cu ceilalți. În cadrul acestui concept se vorbește despre um, puterea pe care o au rețelele sociale, care um, creează tipare, în general se creează um, rețele între persoane cu aceleași caracteristici. Uh, femeile au probleme mari în a se încadra în rețelele de bărbați. Și aici revenim la faptul că bărbații dețin locurile de prestigiu și de putere. În plus, uh, se vorbește în cadrul conceptului de micropolitică de toate comportamentele de excludere, adică, pe de o parte, încă există misoginism și discriminare în cadrul uh, universității și, um, în același timp, um, aceste comportamente devin mai eficiente. În plus, mai există și um, uh, așteptări legate de fiecare gen. Cum nu se așteaptă ca o femeie să fie bună într-un anumit domeniu, Um, atunci îi se cere mai mult. În plus, există o serie de studii europene care um, arată prezența unor standarde duple în evaluare, fie că e vorba de utilizarea de diferite criterii de evaluare în funcție de cine este evaluat sau adaptarea criteriilor de recrutare în funcție de persoana care se dorește a fi contractată și aici apare ambiguitatea, lipsa de transparență în procedurile de selecție a personalului, care permite o ajustare a baremelor și a punctajelor uh, în funcție de candidații care sunt doriți. Lucrul acesta afectează în mod deosebit uh, femeile pentru că, încă o dată, cei care dețin puterea sunt bărbați și nu le consideră ca fiind egale, pentru că se presupune că sunt mai puțin uh, angajate și devotate uh, carierei academice. Și ajungem aici și la nivelul următor, cultural, instituțional, care oferă un fel de sprijin ideologic uh, pentru celelalte niveluri. Uh, se presupune că femeile sunt mai puțin angajate și mai devotate mm, în uh, cariera mm, academică pentru că există stereotipuri de gen care desemnează calități diferite femeilor și bărbaților, care contribuie și acestea la mm, păstrarea diviziunii sexuale la muncă și uh, la calitatea muncii care este atribuită femeilor și bărbaților. Deși unele femei nu vor să fie mare și majori, deși majoritatea femeilor vor să fie mame, dar nu vor să renunțe la cariera academică, se presupune că acest lucru înseamnă un angajament mai puțin și atunci când uh, apare o promovare sau o funcție, un loc, uh, un loc de muncă, se alege un bărbat și nu o femeie și, uh, de asemenea, lista de răspundere acasă influențează asupra percepției, asupra angajamentului uh, unei persoane. Știm că uh, e clar că femeile sunt singurele care pot naște, dar după aceea femeile devin mame, iar bărbații devin tați. Însă această categorie, cea de tată și cea de mamă, nu au aceeași implicare uh, Um, nu au aceleași implicații asupra carierei uh, profesionale. Se pare că genul este un um, uh, concept multinivel care afectează uh, femeia pe mai multe niveluri, um, atât în viața profesională cât și în cea personală și, desigur, și în cariera academică. E foarte greu să se schimbe nivelul instituțional și cel cultural, care, la rândul său, justifică discursurile cum că femeia de fapt e problema, dar putem uh, interveni la nivel organizațional prin uh, cariere academice care să nu limiteze oportunitățile femeilor. Asta prin um, transparența criteriilor de selecție și ale criteriilor aplicate pentru a nu exista situații de discriminare directă sau indirectă. Mulțumesc foarte mult! Ďakujem veľmi pekne. K tým záverom predpokladám, že sa dostaneme ešte aj v rámci. Vă mulțumesc foarte mult și acum cu siguranță vom avea posibilitatea și să formulăm unele concluzii, pentru că cel mai important, important este să discutăm mai întâi, dar să și ajungem la o concluzie. Cu asta, asta fiind spuse, dau cuvântul uh, mai departe domnului Peter Drăl, după care veți avea posibilitatea să puneți întrebări. Mulțumesc foarte mult! Bună ziua! Ceea ce am auzit până acum uh, se suprapune în cea mai mare parte cu analiza noastră proprie. Mă refer la toate cele trei antevorbitoare. Vorbeați de interviul uh, dumneavoastră dinaintea angajării și trebuie să spun că suntem șocați și, și simțim nevoia să acționăm în acest sens. Uh, spuneați, vorbeați despre pasiunea cu care încă de la început din copilărie uh, v-ați uh, plecat asupra științelor Uh, la fel de pasionat sunt eu în privința acestor proiecte europene pe care le coordonez și în aceste proiecte uh, de cercetare, de inovare, uh, dimensiunea de gen este foarte importantă. Câtă vreme nu exploatăm potențialul total Uh, pe care ne-l reprezintă, ne oferă resursele umane, nu vom avea suficientă inovare. Din păcate, avem o persistentă discriminare uh, și un dezechilibru uh, persistent. Din cifrele pe care le-ați prezentat și care, din păcate, sunt corecte, aș scoate în vedeță una. Vorbeați de faptul că 46% din uh, doctori, uh, din uh, doctoranți sunt femei și 20% ajung în posturi academice, dar numai 10% din rectori sunt femei. Și ceea ce am auzit din partea noastră, să știți că este media europeană. Deci unul din 10 rectori în Uniunea Europeană este o femeie. Aici se situează undeva plafonul de sticlă. Ce facem noi din partea Uniunii Europene în acest sens? Doamna Lopez, spuneați că ați încercat mai întâi să rezolvați problema femeie. Noi am schimbat această abordare și am trecut de la această abordare la uh, o abordare instituțională. Pentru că, de fapt, ceea ce contează este atitudinea instituțiilor față de egalitatea de gen. Abordarea noastră cuprinde trei elemente. Mai întâi, schimbarea la nivel instituțional, Doi, aspectul de gen propriu-zis pe care l-ați analizat și dumneavoastră. Și în al treilea rând, importanța unei cercetări care să țină cont de uh, dimensiunea de gen. Acum despre schimbările la nivel instituțional. Aici trebuie înlăturate barierele culturale și instituționale, pentru că știți care sunt stereotipurile. Chiar dumneavoastră spuneați de acel de exemplu cu un grafiti pe care a trebuit să-l uh, ștergeți. Problema intransparenței la angajări este un exemplu clar de barieră. Deci, lipsa transparenței în, în procedura de angajare este un obstacol, obstacol mare în calea atingerii egalității de gen. De aceea noi solicităm din partea instituțiilor și statelor membre să eh, întocmească planuri de egalitate de gen. Asta înseamnă că se introduce în gestionarea fiecărei instituții o dimensiune de gen. E foarte ușor de înțeles. În Europa, în prezent, este în desfășurare un studiu care arată că un, o treime din instituțiile la nivel european au uh, planuri de, uh, pentru respectarea și promovarea egalității gen, de gen. Al doilea aspect aspect care uh, vizează obținerea egalității de gen în instituții este finanțarea. Uh, până acum am reușit să convine, convingem 70 de instituții ca în ce privește finanțarea să țină cont de dimensiunea de gen. Este o picătură într-un ocean, dar este un element foarte important. Apoi, Uh, mai lucrăm cu părți interesate din domeniul cercetării și științei și cu statele membre. Există un spațiu european al cercetării care încearcă să exploateze toate resursele disponibile și să le interconecteze astfel încât accesul liber la cercetări și la rezultatele cercetării să fie garantat mai, cu mai puțin de două săptămâni în urmă, am adoptat, statele membre au adoptat în unanimitate un calendar pentru atingerea uh, acestui obiectiv numit uh, acces egal la cercetare și rezultatele cercetării. Credem că este un stimulent uh, foarte bun pentru ca uh, și femeile să poată ajunge în aceeași măsură ca și bărbații în uh, proiectele de cercetare. În ce privește procesele decizionale, știm că 18 state membre au introdus cote de reprezentare a genului subreprezentat cu obiective foarte fixe. Dumneavoastră spuneați că aveți o lege în acest sens, dar legea nu este suficient de bună. Da, este același caz ca și uh, cel cu privire la remunerarea egală pentru munca egală. Și de aceea e nevoie de o lege la care să se alăture care, uh, unele stimulente și apoi finanțare corespunzătoare. Noi, noi suntem în fericită poziție să putem stabili și o strategie, dar să avem și fonduri din programul de cercetare Orizont 2020, prin care să putem finanța anumite eh, proiecte eh, susținute de femei cercetători. Proiectele noastre sunt bazate în eh, temeiul, sunt selectate în baza metodei peer review, evaluarea între egali dacă există o evaluare ex equo, atunci finanțarea se oferă acelui proiect care ține cont în participarea la proiect de dimensiunea de gen. De asemenea, solicităm consorțiilor de cercetare pe care le finanțăm să implementeze, să pună la punct și să implementeze planuri de echitate de gen. De ce? Pentru că până la urmă acest lucru se reflectă într-o performanță superioară. În ce privește finanțarea uh, dependentă și în funcție de gen. Adică, dacă nu ții cont de diferențe, diferitele uh, nevoi pe care bărbații și femeile le au după anumită vârstă, uh, niciun proiect de cercetare care uh, se aplică unei populații generale ce cuprinde atât bărbați și femei nu va fi cu rezultate bune. Dumneavoastră dădeați un exemplu din educație. Este foarte important să există o educație să există educație practică și am avut uh, uh, nu cu mult timp în urmă o, un proiect francez uh, care se intitula ceva de genul să punem mâna și să facem ceva cu mâinile noastre proprii. E un exemplu foarte bun. Femeile, apoi, în mediul antreprenorial, uneori realizează performanțe cu totul și cu totul excepționale, cu toate că subreprezentarea lor este și mai mare decât în mediul academic. Tocmai de aceea avem, uh, am instituit uh, chiar uh, premii pentru IMM-urile, startup-urile lansate de femei, unde femeile sunt în poziție de conducere și unde avem și unele performanțe deosebite. Să știți că Uh, noul uh, premiu este în faza de uh, deliberare a, candidaturilor și avem deja un număr foarte mare de femei cercetători, femei antreprenori care vor să iasă la rampă, vor să iasă pe piață cu ideile și inovațiile lor. Deci se poate face mai mult, vrem să facem mai mult și putem face mai mult. Adică trebuie să exploatăm tot potențialul disponibil și mai întâi trebuie să ne concentrăm pe, înainte de toate trebuie să ne concentrăm pe uh, schimbarea la nivel instituțional. Prezentarea noastră este foarte actuală pentru că uh, în, la summitul uh, informal din iulie, egalitatea de gen va fi pe ordinea de zi Uh, acestui Consiliu Informal de la Luxemburg. Uh, și să știți că dacă vreți să participați la, la efortul nostru, noi am fi bucuroși să susținem uh, să susținem proiectele dumneavoastră în contextul acestui summit. Jean Monnet a spus ceva foarte important despre schimbarea la nivel instituțional. Nimic nu se face fără bărbați, și, și el ar fi, ar fi trebuit să spună fără femei la această ședință. Dar nimic nu durează fără instituții. Deci trebuie să abordăm schimbările instituționale. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult. Domnul Grip, din păcate, nu este în sală, așa că dau cuvântul raportorilor din umbră. Dacă dorește cineva să ia cuvântul, nu știu, din partea socialiștilor și democraților, este doamna Dăncilă, da? Și uh, între timp uh, notăm și reprezentanta GUE și din partea verzilor pe cineva. Vă rog. După cum am auzit, uh, conform studiilor și uh, statisticilor recente, uh, suntem cu toții de acord că există o subreprezentare a femeilor în domenii importante ale vieții economice și sociale, cum ar fi domeniul științei, cercetării, în centre de luare a deciziilor și, în general, la, la nivelurile înalte ale ierarhiei profesionale Uh, știm că există mii de tinere care sunt pasionate de știință dar care se confruntă cu piedici multe dintre ele menționate în discursurile antevorbitorilor mei. conform unor studii recente prea puține fete și tinere îmbrățișează o carieră în știință ceea ce conduce la apariția unei crize vocaționale la scară largă femeile sunt uh, subreprezentate într un mod alarmant în cercetarea publică și privată femeile sunt în minoritate în profesia de inginer și exact cum ați spus există un perete de sticlă care împiedică progresul profesional al femeilor în special în știință având în vedere că importanța științei a cercetării este menționată aproape în toate domeniile și în toate politicile europene și că este o problemă majoră în societate și mai mult ca oricând că omenirea că lumea are nevoie de știință ce strategie credeți că am putea aplica în materie de politici educaționale în colaborarea cu statele membre pentru a încuraja și bineînțeles a sprijini carierele, feminine în știință. Ďakujem veľmi pekne, čiže nech sa páči, na tú otázku môžete... Mulțumesc foarte mult. Cine vrea să răspundă? Záujem, samozrejme. Vous pouvez That's a great question. E o întrebare foarte bună, mai ales în ce privește uh, nevoia de a face o schimbare prin intermediul educației, pentru că asta e principala, principalul element pentru viitor. Cred că ce trebuie să facem în primul rând este să ne asigurăm că educația pentru știință începe cât mai devreme, și că e interactivă, are o abordare cât mai practică și că profesorii sunt conștienți de diferențele de gen uh, din uh, sala de clasă, pentru că am văzut, de exemplu, când e o clasă în care sunt băieți și fete și nu asta nu înseamnă că susțin ideea de a separa uh, genurile pentru educație, dar există o diferență în, în clase la o anumită vârstă și încercarea de a angaja fetele în conversații trebuie făcută mult mai, mai puternic. Deci dacă educatorii ar fi conștienți de aceste aceste probleme și ar înțelege că toată lumea trebuie să fie implicată în aceste procese, asta ar fi un lucru pe care am putea să-l facem ca să ne asigurăm că toată lumea este auzită și toată lumea este încurajată să evolueze într-o anumită direcție. Nu pot uh, sublinia decât uh, acest aspect uh, și anume importanța pregătirii profesorilor, a instruirii instructorilor, a instruirii profesorilor. Avem niște module fantastice uh, pentru pregătirea profesorilor. Și cred că e foarte important, de asemenea, să uh, ținem seama de existența acestor stereotipuri uh, care sunt prezente în, în domenii unde n-ai avea bănuiala că sunt prezente. Pentru că, de multe ori, uh, fetele își pierd încrederea în sine și când e vorba de filozofie. Ajung la anumită vârstă să creadă că nu sunt bune pentru filozofie. Deci nu e vorba doar de inginerie și de matematică. Trebuie să ne uităm și la științele sociale și chiar la cele umaniste. Mulțumim foarte mult. Uh, din propria mea experiență pot să completez uh, spunând că în Slovacie proiectul francez menționat de domnul Drăl a fost uh, deja lansat în unele școli și copiii au fost motivați să deprindă mai multe aptitudini în materii în care, pe care nu le agreau până la acea dată. Deci uh, fetele încep să fie mai interesate de matematică, de chimie, uh, cu, de alte astfel de materii. Deci schimbul de bune practici este foarte important. Și acum aș da cuvântul unui alt raportor din umbră, doamna Valina Noval. Mulțumesc foarte mult. Foarte interesant. Aș dori să-i, să adresez o întrebare estreie cu privire la mediul uh, universitar, pentru că mm, recent uh, citeam uh, Uh, o conferință a cercetătoarei Margareta Sara care spunea că atunci când a început, uh, când a avut primul post de muncă în cercetare, șeful ei a spus că trebuia să-i dea un domeniu simplu pentru că era femeie. Și aș vrea să știu de ce în domeniul universitar se crede din start că femeia este, are mai puține capacități sau mai puțin angajament. Tu mm, lucrezi la universitate, ești practic parte din acest mediu. Aș vrea să mi explici puțin cum um, trăiești tu aceste experiențe și um, care ar fi soluția, desigur. Așa cum uh, spuneam și în prezentarea mea, acest lucru se întâmplă nu doar uh, la nivel, uh, la nivel de universitate, ci la nivelul societății în ansamblu. Sunt o serie de stereotipuri care leagă bărbații și femei de diferite capacități uh, care se presupune că sunt naturale. Se pare că femeile ar avea un angajament sau capacități mai mari pentru anumite sarcini și bărbații pentru altele. Iar în acest sens, nu există o corespondență, nu e aceeași răspundere pentru bărbați și pentru femei în ceea ce privește sarcinile domestice și uh, în momentul în care se transpun uh, aceste stereotipuri și în universitate, se consideră că, deși o femeie dorește să-și uh, dezvolte o carieră universitară, acest lucru ar fi pe planul al doilea, pentru că o să pună mereu pe planul întâi familia, iar cariera ar veni după aceea. Pe când cu bărbații, deși au familie, de ce, deși au uh, copii sau uh, persoane în vârstă deci, pe care să le îngrijească, se consideră că aceștia o să pună cariera academică pe primul plan și familia pe, pe, pe planul al doilea. Vă spun și din uh, experiența mea personală, deși sunt uh, tânără, simt aceste lucruri în uh, activitatea cotidiană și văd asta mai ales în cazul uh, colegilor care au un pic mai mulți ani decât mine și care încep să aibă copii și um, uh, se văd uh, aceste lucruri și vă povesteam despre um, interviurile de angajare pe care le-am examinat eu în cercetarea mea, care, um, în care am aflat că femeile au și-au dezvoltat foarte rapid o carieră, Um, după care au început să aibă copii și se credea din start că nu puteau să meargă la niște conferințe pentru că aveau copii acasă sau dacă când era vorba de un congres sau de un curs de formare, erau lăsate uh, deoparte, nu conduceau ele lucrările, ci erau la secretariat, poate pentru că um, se considera că nu puteau să aibă asemenea răspundere, deși nu erau niciodată întrebate dacă doreau sau nu răspunderea respectivă și pe baza acestor stereotipuri uh, culturale se consideră că femeia este mai puțin angajată în cariera academică. Ďakujeme veľmi pekne. Nech sa páči, pán poslanec Sebastian. Mulțumesc. Domnul Sebastian are cuvântul. Muchas gracias. Yo he encontrado... Mulțumesc foarte mult. Mie mi s-a părut foarte interesat tot ce s-a vorbit astăzi. Aș dori însă să fac o o separare. Uh, cea de-a doua vorbitoare a spus uh, că nu putem să ne așteptăm uh, că bărbații vor să facă această trecere, dar totuși cred că unii dintre noi este dispuși să, să facem această schimbare. Nu trebuie să se înțeleagă că femeile trebuie să cucerească aceste drepturi împotriva um, reacției bărbaților sau opunându-se acestora. Nu mai este vorba de această atitudine patriarhală. În plus, există um, prejudicii clare și pentru bărbați. Vă pot spune, referitor de ce s-a vorbit, că de curând am devenit um, um, um, tată și nimeni nu a considerat că eu o să am nevoie de mai mult timp ca să fiu cu fetița mea. Mi se cere exact, uh, mi se cere exact același lucru. Deci uh, uh, și noi cumva pierdem la capitolul familie, care este absolut esențial. Aș dori și eu să pun câteva întrebări, uh, pentru că mă interesează foarte mult uh, acest subiect, de aceea am cerut grupului meu să fiu raportor din umbră. Sunt de acord cu ultimul vorbitor, um, cu privire la faptul că trebuie să cerem aceste um, cote. Acestea reprezintă doar un mijloc, nu un scop în sine. Dar poate ar putea să ne spună mai concret cum ar putea să se materializeze această politică a cotelor, mai ales când e vorba de instituțiile publice și în ceea ce privește mediul universitar, uh, sunt de acord cu um, comentariul acela făcut la capitolul filozofie și împărțirea domeniilor. Eu am uh, studiat filozofie și uh, doar în ultimul an a venit o femeie și a fost uh, um, o premieră în același timp, mergeam la dans contemporan la universitate și eram acolo singurul uh, bărbat. Deci dimineața nu aveam nicio um, colegă și seara nu aveam niciun coleg. Totul era perfect uh, separat și standardele acestea încă se mai aplică. Eu trăiesc în Borcesot, într-un um, oraș unde e campusul Universității de Științe a Universității din, Val- din Valencia. Și Într-adevăr, se poate observa că e greu să se ajungă um, la posturile de putere, uh, dar când absolventele care au rezultate um, academice mai bune încearcă să treacă în domeniul privat, uh, situația este și mai rea. Până la urmă, universitatea este singurul refugiu, pentru că întreprinderile chimice, de exemplu, care în uh, Valencia sunt destul de multe, uh, în mod sistematic nu angajează femei, deși știu că sunt uh, uh, mai bine formate, că au avut rezultate academice mai bune decât uh, bărbații. Așadar, aș dori să vă întreb dacă nu cumva putem să um, facem progrese și la nivelul întreprinderilor pentru aceste femei care vor să treacă, să facă pasul către sectorul privat din cel public. Știu că sunt multe întrebări, dar e adevărat că problema este, tema este foarte amplă și sunt probleme importante. Ehm, zahvaljujem se na pitanju. Evo, ja mogu odgovoriti barem na jedno. A... Mulțumesc foarte mult pentru întrebarea pe care a spus-o. Svoj poziția neće prepustiti. <laughs> Mulțumesc pentru întrebare. Cred că bărbații nu vor să-și cedeze locurile de conducere în sistemul științific. N-am avut astfel de experiențe să fi văzut vreun bărbat care și-a cedat locul unei uh, femei pentru că și-a făcut bine uh, treaba. Deci cred că e un lucru iluzoriu. Dar vreau să spun altceva. E adevărat că există o anumită experiență în uh, universități atunci când o femeie reușește să devină președinte al unei universități, rector, uh, Uh, făcând eforturi enorme și trebuie să-și aleagă cei doi vicepreședinți și între cei, uh, dacă are doi candidați, unul bărbat și unul femeie, și femeia e doctor în științe și mai e un, un candidat bărbat care are un master, e, atunci femeia președinte de universitate va alege drept vicepreședinte bărbatul care este mai puțin calificat. Deci chiar noi înșine, noi însene, uh, ca femei, trebuie să fim atente uh, la criteriile pe care le folosim uh, în alegerile noastre. Care e criteriul cel mai important? Studiile, pregătirea sau alte criterii subiective? Uh, aveți acest, și acest tip de, de exemplu. În ce privește cealaltă parte a întrebării, poate că sunt alți uh, participanți care ar dori să răspundă. Um, <clears throat> yes, for the quotas. Uh, da, în ce privește cotele, ideea cotelor. E o dilemă interesantă și cred că e corect să ne punem mai multe întrebări în legătură cu aceste cote. Pentru că ele pot fi necesare și ele pot fi un mijloc prin care să ajungem acolo unde vrem să ajungem, mai ales pentru organizații de dimensiuni mari, care, uh, unde, din nefericire, uh, uneori este nevoie ca să obții egalitate pe o scară mai largă și nu mă gândesc doar la egalitatea de gen, e nevoie de aceste cote. Totuși, am încă acest vis <clears throat> uh, că odată va fi posibil să obții uh, o slujbă pentru că pur și simplu o meriți, nu pentru că a existat o cotă. Dar important uh, mi se pare modul în care uh, companiile vor aplica aceste cote. Și cred că mai e și o altă problemă care trebuie abordată în același timp și anume tre nu trebuie doar să impunem cote, ci să dăm și niște orientări despre modul în care acestea trebuie implementate, astfel încât persoana cea mai potrivită este aleasă pentru fiecare post cu ideea că e nevoie să se creeze diversitate, pentru că diversitatea creează echipe fantastice și uh, face posibil să realizăm mult mai multe lucruri în societate și asta de fapt trebuie să, la asta trebuie să servească orice organizație iar cotele pot fi o, o modalitate de a împinge în această direcție personal mi-aș dori să nu fie nevoie de ele dar din păcate este doar un vis deci e o întrebare foarte bună, vă mulțumesc No, creo que no voy a Nu voi răspunde. Mai degrabă voi continua cu comentariul referitor la mediul privat. Într-adevăr, astăzi femeile obțin note mai bune la rezultate, la universitate și uh, studiază master, ulterior, uh, sunt mai bine formate, dar sunt contactate mai puțin. E foarte interesant să vedem uh, procentul uh, între doctorande și cele care continuă o carieră academică și acolo procentul este mai mic decât în cadrul uh, bărbaților. Și cifrele sunt și mai neplăcute când e vorba de mediul privat. E vorba de proceduri um, care sunt de transparență și mă refer și la experiența mea personală. Universitățile Uh, nu sunt transparente, dar uh, nici întreprinderile, cu atât mai puțin, mai ales um, când e vorba de um, posturile cu um, program temporar. Se creează un fel de rețea între angajatori, întreprinderea finală. Au fost situații în care am primit telefoane de la conducerea unei uh, companii cu un profil foarte concret. Erau uh, clar uh, că ne trimiteau un profil și apoi îmi spuneau, dar trimitem dați bărbații. Sau făceau selecție um, a candidaților și când trimiteai un, de exemplu, de trei candidați, două femei și un bărbat, până la urmă, um, Um, foarte bine că mi-ai uh, trimis toate aceste CV-uri, dar nu mi se vește decât cel al bărbaților, pentru că femeile rămân însărcinate. Yeah, on the question of, of quotas. Începește uh, întrebarea legată de cote. Pot să vă împărtășesc experiențele noastre. Am stabilit uh, o cotă pentru compoziția uh, grupurilor noastre de experți, deci 50-50%. Uh, sunt de acord că nu e o situație ideală, dar trebuie să avem cote și la fel avem cote și pentru membrii uh, panelurilor de evaluare, 60-40% și este important uh, ca regulile să fie clare, simple și dacă mă uit acum mai mult la nivelul național, ce vedem în statele membre? Statele membre combină țintele de cote cu stimulente și cu anumită susținere financiară uh, deci doar o lege nu este suficientă și am văzut acest lucru și în alte domenii. Am avut unele studii foarte interesante, de exemplu în domeniul corupției, unde știm clar că doar o lege nu rezolvă problema. Mulțumesc foarte mult. Expertnú komisiu ste potrebovali kvóty. Naozaj to nešlo bez toho, že by ste si to zadefinovali ako kvóty? Nedalo sa to urobiť proste, že naozaj chcete tam mať uh, vyvážené zastúpenie medzi mužmi a ženami? Že aj... Mulțumesc foarte mult. A fost o mică problemă cu interpretarea. S-au încurcat niște canale. Cuvot. Chiar și într-un grup eh, de experți trebuie să treci dincolo de cote. Eh, ma question c'était si vraiment vous aviez besoin de pour cette, ce euh, Întrebarea mea era dacă în acest grup de experți, fiind vorba că e un Uh, un grup, de, uh, un grup mic, dacă uh, se poate face mai ușor acest lucru, se pot mai impune mai ușor. Da, nu știu, ați menționat lobby-urile și sigur se face lobby, e o chestiune de putere și de influență. Da, lobby-ul bărbaților. Experiența noastră este că întotdeauna există argumente de genul uh, nu avem suficiente candidate bune, uh, nu suntem siguri că o să obținem rezultatele uh, care trebuie obținute și e o lipsă de fluiditate în sistem, pentru că schimb regulile cu care ei sunt obișnuiți și atunci trebuie să dai niște reguli, niște instrucțiuni clare. Înseamnă atunci că bărbații au și ele cote? dau mai întâi doamnei, cuvântul doamnei Șoidrova și atunci domnului Leg, eh, Legrip. Așadar, mulțumesc pentru contribuțiile dumneavoastră, pentru prezentările făcute și pentru intervenții. Aș vrea doar să mai adaug și eu câteva cuvinte. Cred că există o mare diferență între țări și există și o evoluție, pentru că doamna Lopez n-a vorbit decât despre uh, situația din Spania sau cred că și din Portugalia, unde aveți doar 40% dintre femei care sunt uh, interesate să uh, termine universitatea. În Republica Cehă avem 60% femei la universități. De deci 60% din femei, 60% din studenți sunt femei. Deci femeile sunt dotate, inteligente, motivate și ele vor să, absol- să fie absolvente, să, uh, să studieze la nivel academic. Dar după aceea, la vârsta de 24, 25, 26 de ani se întâmplă ceva, adică uh, își asumă acest rol de mame și asta e limita lor. Sigur, maternitatea presupune niște limitări, dar de asemenea este și un privilegiu, trebuie să spun. Așadar, acum cred că trebuie găsite mijloacele de a susține femeile ca să poată să continue cariera profesională academică în universități, în centrele științifice și așa mai departe. Așadar, vreau să mulțumesc domnului Etral pentru că cred că Comisia caută realmente mijloacele practice care să susțină participarea femeilor în gestiunea universităților, pe, universitate, pe gestiunea uh, grupurilor de cercetare și mai departe. Deci, în cercetarea pe care ați făcut-o, înțeleg foarte bine de ce ați ales aceste uh, cote pentru proiectele, pentru, pentru concursuri, pentru că este evident și e clar și cred că este și practic și eficace, poate. Dar în acest domeniu e poate necesar. Uh, un alt uh, aspect asupra care am putea reflecta. În Republica Cehă, universitățile au început să cre- să-și creeze creșe și grădinițe ca să dea șansa profesoarelor femeilor care predau acolo să aibă unde să-și uh, lase copiii, deci să, uh, copiilor să fie bine îngrijiți. O altă posibilitate, iată, uh, și o altă soluție pe care am putea o susține prin mijloace financiare, prin care am putea susține femeile în cariera lor academică. Și în încheiere aș vrea să mai spun un lucru. Cotele la universități nu sunt posibile din cauza libertății academice. Nu e posibil. Universitățile uh, nu, nu cred că vor accepta. Rectorii, profesorii nu vor accepta. Dar putem influența și modifica situația prin următoarea soluție. Guvernele să numească membrii Consiliilor de Gestiune, Consiliilor de Administrație și, uh, și Consiliilor de Control. Bine, depinde de la țară la țară de legislația existentă. Deci, în acest domeniu uh, există și posibilitatea, cum să spun, să adăugăm uh, femei din domeniul academic, stakeholder, actori implicați, în gestiunea, în, administra, în administrarea universităților și a comunității științifice în țările membre. Așadar, vă mulțumesc foarte mult pentru abordările noastre. Just one thing to add to that is I think um... Aș mai adăuga un lucru. Vorbeați de nevoia de a susține uh, femeile, în special în perioada în care au copii sau copii mici. Aveți dreptate. Să știți că în multe universități există femei care predau pe diferite materii. Ideea este să poți rămâne în carieră, să nu trebuiască să, să, să, să termin prea repede. Da? Uh, și atunci uh, concediul de maternitate ar trebui să fie unul uh, de maternitate pentru mamă, dar și de paternitate pentru tată, indiferent de ce statut are partener, soț, etc. Adică este important ca între bărbați și femeie, atunci când se creează o familie, ceea ce este foarte important, să, să existe o discuție, discuție de la egal la egal da? Comentariul dumneavoastră se leagă și de întrebarea anterioară, că anume trebuie creată o, o situație în care premisele pentru a studia sunt egale și pe, atât pentru femei cât și pentru bărbați. Pentru că de multe ori femeile sunt forțate să aleagă între familie, maternitate și... Uh... O să dau acum cuvântul doamnei Legrip pentru a încheia. Euh, Mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi vreau să Întâi să repet uh, scuzele doamnei Rosenberg, raportorul uh, uh, pentru Comisia DROA, pentru Comisia FEM, mă scuzați, pentru acest raport din proprie inițiativă extrem de pasionant și de inovator. Deci, cum spuneam, vreau să transmit scuzele cele mai sincere pentru faptul că nu poate participa și de asemenea îmi cer scuze că nici eu n-am putut uh, participa la prezentări pentru că am avut voturi în altă comisie parlamentară, așa funcționăm noi. Deci uh, trebuie să încerc să trag uh, concluzii după ce n-am participat la o parte din discuții, va fi un exercițiu oarecum acrobatic, dar vă promit că o să urmăresc înregistrarea audierii noastre și pentru a vedea pozițiile și propunerile noastre, pentru că din ce mi-au spus colegile rapid, uh, s-au făcut prezentări extrem de interesante care au pus uh, nu doar un diagnostic, ci au făcut și niște propuneri concrete și precise de soluții uh, menite și care, un lucru care mi se pare foarte încurajator. Foarte rapid, câteva puncte pe care am putea articula raportul. Uh, cum spuneam, doamna Rosenberg, raportorul principal, a făcut deja un document de lucru pe care l-a circulat, l-a împărtășit colegilor și au avut loc discuții între doamna Rosenberg și raportorii din umbră pe diferite grupuri. Cred că e o bună bază de lucru uh, și va fi o muncă fructuoasă și sper că în uh, săptămânile următoare vom uh, reuși să articulăm un raport în jurul a trei concepte, încredere, educație și voluntarism. Cred că trebuie să declinăm foarte precis, concret și ambițios și pe termen lung cu o viziune, dar de asemenea să ne uităm și la soluții de termen scurt. Ce putem face acum și aici, care sunt instrumentele pe care le avem la dispoziție, deci acestea sunt cele trei uh, repere. Încredere, încrederea femeilor în ele însele, în primul rând, pentru că m-a uimit statistica uh, care a arătat că uh, fetițele au uh, mai multă încredere decât tinerele fete și că, practic, încrederea scade în rândul femeilor, uh, fetelor pe măsură ce cresc. Deci e o serie întreagă de stereotipuri și de bariere și de frâne invizibile, dar cât se poate de reale, uh, care progresiv încep să apese pe umerii uh, fetelor, tinerelor și care minează, subminează uh, încrederea în ele, dar de asemenea e vorba și de încredere în elitele noastre, în liderii de opinie, în șefii de întreprinderi, uh, deci toți cei care sunt în poziția de a decide încredere în energia feminină formidabilă pe care o reprezintă tinerele care aici în Europa sunt foarte bine educate, pregătite și, și la nivel universitar și în școlile profesionale și în tot felul de, de meserii foarte uh, înalt calificate, dar care nu sunt suficient de numeroase, așa cum s-a spus și asta este unul dintre aspectele centrale ale acestui raport nu sunt suficient de numeroase în uh, domeniul științific, tehnologic. Trebuie să dăm încredere femeilor în sistem, dar și părinților. Deci e vorba uh, și de părinți, e vorba și de educatori, de sistemul educațional în general, încredere în potențialul feminin în ce privește uh, cunoașterea științifică, uh, tehnologică, de deci să depășim aceste stereotipe, aceste, stereotipuri, aceste clișee care sunt poate milenare și care ne-au formatat cumva gândirea uh, că uh, femeile ar fi pregătite mult mai bine pentru un anumit tip de activități și nu pentru altele. Ajung apoi la a doua dimensiune și anume cea a educației. Este o dimensiune esențială și spun asta uh, pentru că noi în calitate de mame și de tați, de părinți, dăm copilor noștri o anumită uh, direcție și asta face și sistemul de educație și societatea în ansamblu, de la cărți până la serviciile audiovizuale sau asociațiile culturale și toate celelalte instrumente și nu mai menționez internetul, care știm cât de prezent este acum în cotidianul uh, copilor noștri și ce influență enormă poate să aibă asupra formărilor, a tinerilor, acestor tinere minți. Deci educația trebuie abordată la toate aceste niveluri și trebuie să fie multimodală și trebuie să fie orientată spre depășirea stereotipurilor, a prejudecăților, să le combată peste tot și apoi voluntarismul. E nevoie de voluntarism uh, a, a, a, din partea multor actori politici, economici, Noi, Parlamentul European, prin intermediul acestui raport, vom uh, putea, uh, prin formularea uh, unor idei, să propunem niște direcții de acțiune foarte clare, de la măsuri de discriminare pozitivă până la măsuri legislative. Va rămâne să vedem. Asta va fi obiectul discuției între grupurile politice, dar oricum trebuie să propunem măsuri precise concrete și foarte voluntariste. Cred că există realmente o miză în ce privește calitatea uh, și o miză uh, de egalitate de drepturi, o miză de justiție, evident, o miză de echilibru, de armonie și uh, trebuie să încercăm să mergem în această direcție a echilibrului și armoniei societății noastre și să nu uităm că societatea noastră Uh, risipește această energie feminină, aceste resurse care nu sunt exploatate așa cum ar trebui, prin parcursuri profesionale valorizante care să le permită femeilor să urce în ierarhii și să le ofere uh, formări uh, profesionale importante pentru și care pot fi utile societății noastre în viitor, în formarea științifică, în munca universitară, toate aceste lucruri care contribuie la crearea unui tip de societate, modelarea unui tip de societate uh, pe care îl dorim pentru copiii și nepoții noștri. Deci trebuie exploatat energia, potențialul feminin și în această direcție, evident. Iată așadar, uh, în grupul nostru, dar cred că și ceilalți raportori din umbră uh, au aceeași poziție, Uh, odată ce ne vom fi pus la curent cu dezbaterea din această după amiază, vom încerca să articulăm propuneri uh, care să se axeze pe încredere, pe educație și pe voluntarism, pentru că este un demers extrem de voluntarist și aceasta a fost prezentarea mea. Încă o dată scuze pentru că nu am putut participa la uh, prezentările noastre. A, ah, și un ultim lucru, uh, plafonul de sticlă și labirintul. Cred că partea labirintică a parcursului profesional al femeilor în societățile noastre e un lucru pe care nu trebuie să-l uităm. Cred că e o descriere foarte bună acest cuvânt labirint, pentru că este ceva angoasant, anxiogen pentru minte. Mulțumesc. Pekne, ešte by sa dalo dlho hovoriť o tejto téme, lebo je veľmi... Vă mulțumesc foarte mult, doamnele Grip. Am putea continua foarte mult pe această temă, este adevărat. Vreau doar să vă reamintesc că pe 15-16 iunie vom dezbate acest raport în comisie și urmând ca apoi să-l, a, să-l adoptăm. Până atunci, raportorii din umbra au timp. Nu știu dacă vă doresc o invitație noștri să mai spună câte un cuvânt în încheiere. Um, thank you. Vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că mi-ați dat posibilitatea să vă vorbesc despre acest uh, subiect. Dacă conlucrăm, cred că putem uh, să facem o diferență aici. E, pentru mine, să știți că plafonul de sticlă este, nu este chiar un plafon de beton și sticla poate fi spartă oricând. Deci, uh, colaborând, putem uh, face, realiza progrese mult mai importante decât uh, așa fiecare de unul singur. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Uh, zahvaljujem svima na pozornom slušanju. Uh, također je ovo kupljanje jako dobro. Da, vreau să vă mulțumesc în primul rând pentru că ne-ați ascultat și da, sunt de acord că trebuie să lucrăm împreună pentru a sparge aceste bariere invizibile și trebuie să înțelegem mai bine diferențele între oameni. Tocmai astfel vom putea să depășim aceste bariere. Mulțumesc încă o dată! Aș dori doar să vă mulțumesc pentru comentariile făcute și aș dori să încurajez, mai ales pe cei care continuați să lucrați pe acest uh, domeniu, pentru că, da, probabil că um, situația femeilor va deveni din ce în ce mai bună în um, în companii, în universități și în, și în societate, dar trebuie să facem efort în acest sens. De asta vreau să fac să vă încurajez să continuați munca dumneavoastră. I think we have in Europe the potential. Cred că în Europa avem atât potențialul cât și tradiția de a fi și de a rămâne lideri pe acest subiect în plan global. Prin realizarea uh, are de cercetare europeană, putem împreună să exploatăm potențialul care încă este nedescoperit. Mulțumesc! Vă mulțumesc uh, foarte mult, uh, stimați uh, invitați, pentru contribuțiile dumneavoastră foarte valoroase. Și acum am plăcerea să dau cuvântul doamnei Zaborska la punctul 21, raport privind aplicarea directivei Parlamentului European cu privire la punerea în aplicare a principiului de oportunități egale și tratament egal de, al bărbaților și femeilor în materie de ocupare. Avant toute chose, uh, je, je tiens... Dragi colegi, înainte de orice, aș dori să vă mulțumesc tuturor pentru contribuția prețioasă la acest raport. Așa cum stau lucrurile acum, avem 169 de amendamente care își doresc să mulțească proiectul de text al raportului în ceea ce privește aplicarea reformării directivei din 2006 cu privire la punerea în aplicare al egalit- principiului egalității de șansă și de tratament între femei și bărbați în ceea ce privește încadrarea în uh, câmpul muncii. După ce am citit toate amendamentele, vă sunt recunoscătoare pentru implicare și pentru participare activă. Dați-mi voie în acest moment să vă prezint câteva comentarii cu privire la aceste amendamente. Majoritatea amendamentelor pe care le-am primit pot fi încadrate într-una dintre cele trei categorii pe care am să vi le prezint. În primul rând, o serie de amendamente își propun să precizeze textul, atât uh, în ceea ce privește gramatica și sintaxa, cât și um, claritatea legislativă. Mai sunt și niște amendamente care propun măsuri suplimentare pentru îmbunătățirea eficacității punerii în aplicare a principiului egalității de șanse și de tratament. Aș dori să menționez în mod special propunerile care implică o serie de sancțiuni pentru angajatorii care nu respectă principiul egalității de tratament pentru, un, uh, pentru o muncă cu aceeași valoare. De asemenea, propunerile care se concentrează pe un acces mai bun la justiție sub forma asistenței juridice sau sub forma unei um, sau care se referă la o implicare mai mare a sindicatelor, a ONG-urilor și a autorităților legale locale. De asemenea, sunt foarte entuziasmată de propunerea care își propune uh, să existe măsuri la nivelul Uniunii Europene pentru combaterea diferențelor salariale între bărbați și femei, în măsura în care eu cred personal că noi trebuie să conștientizăm mai mult publicul cu privire la importanța acestui subiect. Și în ultima categorie se încadrează amendamentele pe care le-aș numi foarte ambițioase, pentru că încearcă să identifice sursele inegalității între bărbați și femei, precum și factorii sociali care contribuie la această diferențiere. Amendamentele din această categorie se referă la subiecte cum ar fi violența asupra femeilor, concediile de parentale și uh, de maternitate și apoi diferitele tipuri de discriminare față de persoanele cu um, dizabilități sau cu nevoi specifice. Deși e clar că nu am niciun fel de îndoială că putem să avem uh, o discuție foarte interesantă pe aceste subiecte, trebuie să vă spun că am oarecare temeri uh, față de introducerea acestora în raport pentru că s-ar putea să contravină subiectelor principale. De aceea, aș dori să vă rog să vă gândiți de două ori și mm, eventual să vă gândiți să retrageți amendamentele dacă considerați că merg dincolo de cadrul acestei directive. Dragi colegi, mă bucur de pe acum că voi putea să lucrez împreună cu dumneavoastră pe marginea unor amendamente de compromis. Vă stau la dispoziție dacă aveți uh, sugestii, pentru că cred cu sinceritate că la final vom putea avea un text care să fie susținut de toți membrii um, grupurilor politice, de membrii tuturor grupurilor politice. Împreună vom putea trimite un mesaj puternic. Când e vorba de ocupare și de locuri de muncă, uh, diferența între bărbați și femei nu m-a mai trebuit să mai fie tolerată. Mulțumesc foarte mult, doamnă eurodeputat. Voi da acum cuvântul altor uh, eurodeputați care vor să intervină. În primul rând, doamna Dealei. Da, să euh, Merci, madame la présidente. Mulțumesc, doamna președinte. În calitate de raportor din umbră, aș dori să spun doamnei Zavrusca că îi mulțumesc pentru implicare pentru efortul făcut, pentru că încercați să vă ocupați de revizuirea acestei directive din 2006 și pentru faptul că ați făcut uh, o muncă minuțioasă. V-ați ocupat de detalii, de toate aspectele directivei. E adevărat că va trebui să avem o atitudine um, agresivă. Nu se ve... Nu trebuie doar să facem, o, să avem o comisie care tot uh, acumulează rapoarte. Nu e vorba de un raport care, pe care să-l băgăm înapoi în sertar și să mai scoatem din când în când. Nu. Trebuie să fim mai incisivi. Pentru că acest raport, din punctul meu de vedere, cere transpunerea de către statele membre, care au făcut-o până acum um, insuficient. Deci trebuie să motivăm, să determinăm comisia să vină cu un nou text, pentru că e urgent. Încă un lucru referitor de la acest raport și l-a spus acest, a spus acest lucru. Vorbim încă de um, inegalitate salarială nejustificată. Mă uit acum la lupta bunicilor uh, mele, a mamei mele și acum noua generație preia ștafeta, dar vorbim în continuare de problema principală a femeilor, deși au existat 40 de ani de legislație în acest domeniu. Și bun, e adevărat, au fost progrese, dar acestea sunt uh, mediocre pentru că cifrele încă ne spun multe. 16,2 este foarte mult ca diferență de salarizare. În plus, dumneavoastră puneți uh, accentul pe faptul că pe piața de muncii femeile sunt victime ale discriminării atât orizontale cât și verticale. Sunt penalizate și la salariu și menționați acest lucru și știu că um, vă um, luptați în acest sens, uh, sunt uh, discriminate și când e vorba de calculul uh, pensiilor. Am avut și dezbatere la televizor împreună pe acest subiect. Cred că ar fi uh, util să existe studii, să se menționeze bune practici, să facă o colectare de date. Da, sunt uh, inițiative care se îndreaptă um, în direcția bună. Pentru că altfel, fără date, uh, nu o să putem să le demonstrăm șefilor noștri de stat ce se întâmplă la capitolul discriminare ale cărei victime sunt femeile. reamintit uh, prin o serie de amendamente nevoia de a interveni la nivelul educației, se termină odată cu um, prejudecățile, cu stereotipurile și pentru a se extinde domeniul de interes al femeilor la anumite um, câmpuri care sunt uh, tradițional asociate cu bărbații, cred că accesul la cultura științifică reprezintă o adevărată provocare pentru femei, pentru că cultura științifică nu se acumulează doar la școală, nu, ci și în activitățile extrașcolare și aici trebuie să investim. Am mai venit cu o serie de amendamente care uh, își propun să se țină cont de discriminările ale căror victime sunt anumite categorii de persoane, uh, cum ar fi persoane cu disabilități sau cele care fac uh, schimbarea de sex, de asemenea, am dorit să se insiste pe um, problema um, muncii cu posturilor cu jumătate de normă, care este o chestiune care ține foarte mult de femei. Femeile acum uh, sunt mm, atât uh, mame cât și uh, um, profesioniste în anumite domenii și atunci se regăsesc cu sarcini foarte mari, iar uh, în PIB nimic din toate aceste activități nu sunt uh, reflectate, nu sunt uh, luate în calcul, deși femeile fac în paralel o serie de alte lucruri de exemplu, uh, știu uh, foarte multe femei care se ocupă de uh, vârstnici din familie lor și mai departe. De asemenea, fără, de, fără astfel de venituri, mai multe gospodării n-ar putea să reziste. De asemenea, când e vorba de familie monoparentale, în general, greule duse femei, În fel, sunt o serie de probleme legate de compunerea unei familii, de membrii săi. În orice caz, trebuie să terminăm o dată cu discriminarea salarială. Trebuie ca discriminarea să înceteze atunci când uh, um, există titulaturi diferite pentru același post. Comisia vrea să facă din munca cu valoare egală o prioritate, însă e foarte ușor să schimbi uh, denumirea unui post ca să plătești mai puțin o femeie. Și multe întreprinderi schimbă pur și simplu titulatura postului pentru ca femeile care ocupă postul respectiv să fie plătite mai puțin. Trebuie așadar să existe criterii pentru a se compara posturile. Raportul cere clar Comisiei să realizeze un ghid pentru a se stabili sistemul de evaluare pentru o clasificare neutră a profesiilor și cred că peste tot trebuie să se pună la punct și în aplicare acest sistem, pentru că uh, în felul acesta s-ar putea evita multe serii de discriminări, fie ea discretă sau, directă sau indirectă și mai ales uh, în justiție ar putea să reprezinte un avantaj uh, semnificativ. Cât despre transparență, Comisia vrea să propună niște măsuri pe care pusese deja în recomandările sale din 2014, dreptul la formarea salariaților, auditul salarial și mai departe, dar cred că, um, așa cum ați amintit și dumneavoastră, doamnă Zavorska, Comisia trebuie să vină cu un pachet referitor la sancțiunile cu precădere financiare. Trebuie ca întreprinderile să fie uh, împinse, determinată să respecte regulile privind egalitatea salarială între bărbați și femei. Eu uh, fac parte și din Comisia de Transporturi și știu că există companii um, atunci când nu se încadrează în criterii, sunt puse pe o listă neagră. Și cele care sunt pe această listă fac de patru mai multe eforturi pentru a fi scoase de pe această listă. Poate că ar trebui să ne gândim să facem o listă neagră și cu aceste companii care nu uh, joacă corect am putea să-i arătăm cu degetul. Acestea sunt uh, companiile pentru care egalitatea între bărbați și femei nu reprezintă un criteriu. Și voi încheia spunând că mi-a plăcut uh, rolul pe care l-ați acordat, doamna Zavrosca, partenerilor sociali, ONG-urilor. Bun, poate că eu aș merge chiar mai departe. Cred că ar trebui să acordăm o importanță și uh, organismele naționale de promovare a egalității de tratament. Sunt foarte numeroase acestea la nivelul statelor, sunt organisme independente care examinează drepturile salariale, care ajută femeile care au fost victime ale discriminării să facă apel în justiție. E bine, toate acestea cred că ar putea să fie menționate în raport și închei, uh, doamnă președinte, pentru că să spuneți că vorbesc mult dar e adevărat că mă pasionează subiectul. E bine, noi, ecologiștii, cerem ca statele membre să își asume răspunderea și să facă cu caracter exemplar, iar Comisia trebuie să fie foarte clară cu noi. Să nu ne mai tot amâne, să spune că peste un an, că peste doi ani, că peste trei ani. Nu, nu mai avem timp. Comisia trebuie să fixeze niște măsuri uh, obligatorii, niște obiective și mai ales un calendar clar, pentru că n-am chef Uh, să mi se termine mandatul așa cum a, a fost uh, cazul în trecut și până la final să nu avem nimic. Comisia um, este o comisie a ultimei oportunități, așa cum a spus și Juncker, și trebuie să ne batem, trebuie să vedem dacă nu cumva e ultima șansă și pentru măsurile pentru um, egalitate. Doamna președinte, mulțumesc foarte mult. Deci, acum, îi dau acum cuvânt domnului Birder. Very much. And, uh... Mulțumesc foarte mult. și tocmai constat că multe din lucrurile pe care am vrut să le spun le-a spus deja doamna Delin înaintea mea. Îi mulțumesc oricum doamne Zaborska pentru acest dosar. Există trei chestiuni pe care, care sunt uh, importante pentru noi, colegii de la ALDE. Este ușor să spui, iată, luăm lucrurile din nou de la început, pentru că atunci când am început primul meu job uh, luam 15 euro pe săptămână, în timp ce colegii mei luau mai mulți bani. Da, asta într-adevăr a fost în 1968, să nu fim nedrepți acum. Uh, oricum, situația se perpetuează în anumite forme și astăzi. Și atunci cred că uh, se impune să avem, să formulăm niște propuneri constructive, să nu ne lăsăm antrenate într-o nouă șezătoare în care numai ne plângem de condițiile pe care nu le avem. Mai întâi trebuie să existe niște organisme naționale pentru uh, egalitatea de șanse și egalitatea de tratament între bărbați și femei în materie de ocupare așa cum se specifică în această directivă reformată. Uh, o astfel de for ar putea să uh, aibă un impact foarte mare. În Suedia și Regatul Unit, uh, de pildă, are și competențe foarte sporite în Germania, Italia, același for este cu, dotat cu competențe mai modeste. Important este ca forurile privind uh, egalitatea de gen și de șansă să fie dotate cu resurse suficiente pentru a funcționa, dar trebuie să existe și garanții pentru a, a, uh, a uh, asigura și a garanta a, independența acestora față de guverne. Astfel pot avea un impact semnificativ asupra punerii în aplicare a legislației. De asemenea, condiții obligatorii de respectat pentru întreprinderi. Știu că întreprinderile se vor, se vor apăra, dar noi trebuie să ne trebuie să impunem condiții prin care să spunem de pildă că companiile listate la bursă trebuie să uh, se supună unui audit obligatoriu în ce privește salarizarea. salarizarea. Se, s-a evidențiat că în uh, țara mea, Regatul Unit, uh, uh, această abordare, care până acum a fost voluntară, nu a dat rezultate. Doar cinci companii uh, au dezvăluit uh, Uh, cifrele lor în urma unui audit, cu toate că acum trei ani 273 de astfel de companii s-au înscris în această schemă voluntară. În al treilea rând, este important să recunoaștem că uh, există o schimbare a ponderii pilonului 1, pilonilor 1, 2 și 3 în schema de pensie, ceea ce uh, Ehm, crește și mai mult ehm, diferența, clivajul între pensiile, respectiv eh, remunerarea salariaților. Și cu toții privim înainte spre perioada în care vom fi pensionari și vom culege aceste pensii. Deci trebuie ca eh, politica de egalitate în ce privește remunerația și tratamentul egal să vizeze și tratamentul legal în privința pensiilor. Apoi, în ce privește hărțuirea, eh, hărțuirea afectează în majoritatea covârșitoare a, fapte, a eh, cazurilor femeile. Trebuie ca eh, autoritățile să fie să se autosesizeze și să se activeze pentru reducerea acestei forme de, acestei forme de discriminare. Dacă există o procedură sau un set de proceduri uh, foarte clare și ferme, atunci se poate uh, face ceva și în această uh, privință. Și în această direcție merg și amendamentele mele. Și mulțumesc, dau cuvântul doamnei Zuber. Obrigada, senhor Presidente. Um, em prim... Vă mulțumesc, doamnă președinte. Înainte de toate, aș vrea să spun că în această chestiune fiecare dintre noi analizează situația dintr-un punct de vedere diferit. Într-adevăr, probabil trebuie reformată directiva și cu acest prilej foarte multe întrebări vor trebui și ele reformate în măsura în care vizează ocuparea, condițiile de ocupare, uh, în Uniunea Europeană. Există, să știți, însă foarte multe legi care protejează femeile în ce privește ocuparea eh, în câmpul muncii. Problema este aplicarea acestor legi. Și de aceea cred că trebuie să facem și altceva în plus față de ce am făcut până acum, adică să demonstrăm că în multe cazuri prin neaplicarea legilor pentru egalitate de gen eh, se ajunge la discriminare. Și asta este valabil inclusiv pentru instituțiile europene. Pentru că există o mare contradicție între textul legii și uh, realitate. Uh, instituțiile uh, Eh, europene, în mod implicit, prin legislația lor, obligă statele membre, practic, să păstreze aceste discriminări. Tocmai de aceea am elaborat unele amendamente pe care le supunem atenției doamnei Zaborska. Suntem, eh, suntem eh, de acord cu abordarea generală, dar în, solicităm între altele o o comparație a modelelor de salarizare și a negocierilor privind anumite condiții de lucru colective. Da? Propunem ca termen de referință anul 2015 și propunem o flexibilizare, o relaxare a negocierilor privind drepturi colective de muncă. Astfel încât, într-adevăr, în mod transparent să putem susține tratamentul legal al bărbaților și femeilor. Cum este posibil ca Comisia, pe de o parte, să solicite tratamente egale, dar uh, în același timp să relaxeze instrumentele prin care se impune acest tratament egal? Și a, uh, tema încadrării în diferite profesii este o temă foarte importantă. Mai rămân în plus chestiunile cu privire la alocarea de fonduri din partea statului și instituțiilor statale, respectiv uh, punerea în aplicare a legii și sancțiunile atunci când uh, sunt, este încălcarea legii. Uh, controlele mai aspre, mai frecvente ar fi de dorit și ar fi și eficiente. Sigur că sunt instituite tot felul de criterii, dar dacă oamenii care trebuie să urmărească punerea în aplicare acestor criterii nu sunt dotați, nu sunt salarizați, nu sunt uh, motivați să-și facă treaba, atunci uh, situația va fi de așa natură încât uh, poate angajatorii, chiar fără să dorească, vor continua fără să fie avut intenția, vor continua să perpetueze aceste discriminări. De deci aceea este nevoie de controle regulate. Trebuie la un control eh, inopinat unic, nu, nu-ți dai seama de nimic, trebuie să vezi în evoluție situația. Și chiar dacă legile, în mod teoretic, ar fi respectate, de multe ori, practica curentă, cotidiană, arată că în astfel de instituții, femeile de obicei sunt încadrate în poziții inferioare față de bărbați și că, de fapt, discriminarea persistă. Întreprinderile solicită tot mai mare flexibilitate din partea salariaților și, uh, în același timp, uh, aplică tratamente diferite uh, diferitelor calități, diferitelor profesii De multe ori, uh, angajatorii sunt sensibilizați în ce, priviște, în ce privește uh, problemele de gen, în același timp însă atunci când profitabilitatea este mai mare, uneori preferă totuși să păstreze un status quo uh, vechi. Vrem de aceea o abordare nouă. Ideea este că trebuie în sfârșit să formulăm și unele sancțiuni atunci când anumite principii nu sunt respectate. Nu putem de fiecare dată să încercăm să găsim noi abordări pentru rezolvarea aceleași probleme, eh, doar pentru că eh, soluția eh, propusă nu este respectată. companiile care încalcă prevederile legale trebuie arătate cu degetul. Colega Zaborska a, vorbat, a vorbit despre o conciliere mai bună a familiei cu viața profesională. De fapt, acesta este motivul principal pentru care a fost uh, elaborată și acum reformată directiva. Iată, aici rezidă o altă contradicție în Uniunea noastră europeană. Flexibilizarea orelor de lucru a crescut în ultimii ani. Și asta înseamnă că a devenit tot mai greu să uh, împaci uh, familia cu viața profesională. Pentru că trebuie să fii mai flexibil, nu-i așa? Deci uh, trebuie luate uh, decizii la fiecare pas, dar trebuie să știm și cine este responsabil de uh, punerea în aplicare a anumitor măsuri. Mulțumim foarte mult și acum are cuvântul doamna Șoidrova. Mulțumesc colegii noastre Ana Zaborska și doresc să o felicit Chiar dacă avem 169 de amendamente, uh, eu nu știu ce am putea să mai adăugăm, pentru că raportul nostru este, după părerea mea, destul de complex și de complet. Dar totuși am făcut, uh, cred, un amendament pentru a sublinia <coughs> ceea ce, după părerea mea, este problema esențială pentru femei, și anume întoarcerea la locul de muncă, întoarcerea în domeniul uh, muncii. Pentru că uh, pe lângă faptul că sunt dezavantajate în salariu și pensie, uh, cariera lor profesională este limitată de rolul lor natural de mame. Întotdeauna se întâmplă așa. Așadar, dacă vrem să facem ceva pentru egalitatea veniturilor și a condițiilor, trebuie să îmbunătățim condițiile pentru femei, pentru întoarcerea lor în, uh, la serviciu și prin aprecierea uh, perioadei de maternitate a femeilor. Cred că acesta e un lucru care mi se pare foarte important, pentru mine cel mai important. Mulțumesc. Mulțumesc. Înainte de a da cuvântul din nou, doamne Zaborska, întreb dacă vreun reprezentant al Comisiei dorește să ia cuvântul. Nu, nu este cazul. Atunci, doamna Zaborska, vă rog, aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Vă mulțumim pentru contribuțiile din partea raportarilor din umbră, pentru că au fost uh, foarte valoroase și prețioase. Este foarte interesant ce am auzit aici. Dacă din partea societății n-ar exista e, uh, eforturi pentru a schimba această situație, nici 10 directivă nu ne-ar ajuta pentru că va, ar trebui să ne luptăm în continuare cu aceeași situație care nu s-ar schimba deloc. Tocmai de aceea pledez pentru ca unul din următorii ani să fie dedicat remunerării egale a bărbaților și femeilor societatea civilă trebuie atenționată în privința acestei probleme și am ferma convingere că foarte multe lume nici nu este conștientă de aceste diferențe. În același timp, trebuie să ne asigurăm că femeile vor fi și mai bine educate. Dar trebuie să fim conștienți de faptul că diferența de remunerare apare la muncă egală și pregătire egală. S-ar putea ca în momentul în care femeile vor fi mai bine uh, pregătite din punct de vedere profesional, uh, să fie avut în vedere acest lucru și la salarizare, dar în principiu munca egală trebuie să determine remunerația egală. Doamna Delia a făcut o observație foarte pertinentă. Și anume că, din păcate, munca femeii prestată în familie pentru educarea copiilor și așa mai departe nu este avută în vedere la calcularea PIB-ului. Nici nu primesc mamele bani pentru munca prestată. Și de aceea am subliniat în raportul meu că decalajul de salarizare apare încă din prima lună a concediului de maternitate, care nu este perceput ca o recompensă pentru mamă, ci mai degrabă ca un obstacol Vă reamintesc că acest lucru a fost amintit și de colega noastră Edith Bauer în raportul său privind decalajul între salarizarea bărbaților și femeilor. Astăzi am adoptat o rezoluție cu privire la maternitate, la concediul de maternitate. Și tocmai pentru acesta, acest lucru, am uh, luptat în ultimii cinci ani. Eu cred că acum cinci ani am fost prea ambiționați în această privință. De aceea, dacă vrem să obținem o schimbare, o reformare a acestei directive acum, trebuie să avem acordul Consiliului. Dar dacă solicitările noastre la adresa Consiliului sunt exagerate, atunci ajungem la o situație de remiză, de impas și atunci um, ajungem, ajungem în situația în care să nu putem să ameliorăm situația femeilor. Deci în societatea civilă, în opinia publică, trebuie mai întâi uh, trezită acceptanța pentru această problemă. Cu alte cuvinte, m-aș bucura dacă această nouă viziune eh, cu, eh, cu privire la, la directiva reformată, eh, m-aș bucura foarte mult dacă această viziune ar fi votată cu o majoritate covârșitoare a Parlamentului, pentru că asta ar face posibilă o mai bună poziție de negociere a Parlamentului. Eu sper să ajungem la un astfel de consens sau poate chiar la unanimitate în, în colaborare cu raportorii din umbră. Sper că vom putea să obținem o poziție unitară și unanim acceptată în plenul Parlamentului. Suntem alături de comisie în elaborarea noului text, dar trebuie să, ca acest text să fie unul care să fie acceptabil în negocieri pentru Consiliu. În încheiere, permiteți-mi să mulțumesc tuturor pentru amendamente și pentru contribuțiile de până acum. Mulțumesc. Poslankinia, toto bol posledný bod. Mulțumesc foarte mult, doamnă deputat. Acesta este ultimul punct de pe ordinea noastră de zi de azi. Votul are loc pe 15-16 iunie, așa cum v-am anunțat, și până atunci vă doresc uh, întâlniri fructuoase între coraportori ne revedem mâine dimineață la ora 9. Vă mulțumesc!